Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația adresată pentru a vă vorbi în această dimineață în ceea ce privește avizul recent publicat al Agenției uh, Drepturilor Fundamentale în ceea ce privește cerințele în baza articolului 33 a Convenției ONU și modul în care se reflectă aceasta în contextul european și în care se ocupă de desemnarea și încadrarea cadrului european pentru a promova și monitoriza punerea în aplicare a Convenției privind pe, uh, drepturile persoanelor cu handicap. În acest aviz uh, se înșiră foarte clar cerințele în baza articolului 33 în contextul european. Făcând acest lucru, um, vizează chestiuni juridice și anume cine ar trebui să se regăsească în acest cadru, cum ar trebui să fie numite aceste persoane, dar vizează de asemenea să fie, vizează și o aplicare foarte practică, foarte concretă. Ce trebuie să facă acest uh, cadru și cum să facă? Avizul este rezultatul unei uh, cereri a Parlamentului European, um, care de altfel își are originea în comisia dumneavoastră. Agenția Europeană a Drepturilor uh, Fundamentale este încântată să-și aducă expertiza juridică Parlamentului pe marginea acestui subiect atât de important. Avizul poate sprijini pregătirile în curs ale raportului pe marginea punerii în aplicare a Convenției, publicat în septembrie 2015. Cu siguranță ați auzit în numeroase rânduri uh, vorbindu-se despre importanța convenției în ceea ce privește uh, reformarea handicapului din perspectiva drepturilor fundamentale cetățenii cu handicap trebuie să fie cetățeni care să dispună de mm, drepturi depline și să poată participa deplin la viața societății. Ori aceste deziderate sunt transformate în realitate în mm, sunt în curs de transformare în realitate în mm, Uniunea Europeană unul dintre actorii cei mai importanți uh, pentru a promova, proteja și monitoriza aplicarea acestui cadru sunt tocmai instituțiile europene. Acest lucru este important atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi, pentru că amândoi suntem uh, membri ai cadrului actual. Permiteți-mi acum să mă concentrez pe patru exemple concrete pe care agenția noastră consider, consideră că este nevoie pentru o bună funcționare a cadrului european. Firstly, în primul rând, în ceea ce privește temeiul juridic pentru acest cadru, pentru a asigura transparența, securitatea juridică și previzibilitatea, în opinia ADF, este evident că un act legislativ publicat în jurnalul oficial Uniunii Europene trebuie să reprezinte temeiul juridic pentru acest cadru. Formele sunt diferite. O opțiune ar putea să fie revizuirea codului existent de conduită, care prevede crearea unor uh, puncte, unor uh, ghișe unice. O altă opțiune ar putea să fie un acord interinstituțional și o a treia opțiune ar putea fi reprezentată de o decizie care să clarifice diferitele elemente ale uh, funcționării acestui cadru. Un lucru care ar putea să fie clarificat de un act legislativ este compoziția cadrului. Cred că știți că în acest moment acest cadru este compus din patru organizații Parlamentul European este una dintre aceste organizații, Mediatorul European, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Forumul European uh, privind dizabilitățile. Atât Agenția pentru Drepturile uh, fundamentale, cât și mediatorul european pot fi considerate a fi mecanisme independente în acest cadru, așa cum cere Convenția. Un alt uh, element important al compoziției se referă la re- reflectarea elementelor uh, principiilor de la Paris când vine vorba de crearea agențiilor naționale pentru drepturile omului, pluralismul și implicarea diferitelor, diferiților actori și a părților uh, implicate în, în procesele de monitorizare. Pentru a reflecta diversitatea diferitelor grupuri uh, societale implicate în implementarea acestei convenții, o opțiune ar fi crearea, înființarea unui comitet consultativ prin care acest cadru ar putea dialoga cu o serie de actori. Un alt element cheie al acestui aviz examinează sarcinile cadrului european, care pot fi defalcate în trei domenii principale. Promovare, protejare și monitorizare. În uh, opinia ADF, principalele elemente ale, ale acestor trei domenii pot fi clarificate de asemenea în temeiul juridic. Din punctul de vedere al promovării, există diferite tipuri de activități care în câteva cazuri sunt uh, întreprinse deja de diferitele, de diferiții, diferiții membri ai cadrului. Activități de Uh, pregătire profesională și de consolidare, de creare a capacității, furnizarea de asistență și sprijin în Uniunea Europeană când vine vorba de punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Din punctul de vedere al protecției, ne gândim la investigarea și examinarea plângerilor depuse, posibilitatea de a efectua activități de cercetare, de colectare de informații și, de asemenea, elementul important reprezentat de efectuarea de anchete din propria inițiativă și re, uh, redactarea unor convenții, uh, unor uh, rapoarte privind punerea în aplicare a Convenției 1 privind drepturile persoanelor cu handicap, cu dizabilități în Uniunea Europeană. Deci, și în legătură cu ultimul punct, este important să, să poată fi uh, stabilite criteriile de referință pentru evaluarea punerii în aplicare a acestei uh, convenții și uh, pentru a înțelege dacă există domenii unde se înregistrează un regres pe parcursul timpului. Un alt aspect important al dimensiunii de monitorizare este, este implicarea activă a comitetului uh, din CDPD, inclusiv rapoartele Uh, regulate privind uh, punerea în aplicare acestei convenții în Uniunea Europeană. Un alt element cheie se referă la examinarea sarcinilor stabilită. Însă acest lucru este posibil doar prin alocarea unor resurse financiare adecvate. Nevoia unor resurse adecvate este subliniată mai de Comitetul CDPD în observațiile finale privind uh, din raportul care examinează punerea în aplicare a acestei convenții de către Uniunea Europeană. Și în cazul în care actul juridic uh, stabilește aceste sarcini, în, după părerea ADF, va fi important să vedem dacă, dacă sunt, sunt constituite noi sarcini pentru membrii uh, convenției, convenției și dacă aceste noi sarcini uh, presupun noi resurse financiare. Ce ar trebui să se întâmple în uh, continuare? Elementele acestei, acestui aviz se regăsesc și în raportul Comitetului privind punerea în aplicare a Convenției mai ales în uh, observațiile fin- finale referitoare la cadrul și la punerea în aplicare pe plan european și național. La fel cum se întâmplă cu toate observațiile finale, sunt implicați foarte mulți actori în monitorizarea acestora. Sperăm că acest aviz se va regăsi în activitățile care urmează acestor recomandări, mai ales în articolul 53. Însă, desigur, să ne asigurăm că Uniunea Europeană respectă într-adevăr Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități a ONU și că există un cadru care este conform acestei convenții, trebuie să se țină seama de mai multe elemente, pentru că un cadru puternic care să protejeze, să promoveze și să monitorizeze punerea în aplicare a convenției ar sublinia faptul că Uniunea Europeană tratează cu toată seriozitatea obligațiile privind respectarea drepturilor omului care îi revin. CDPD este prima convenție ONU internațională la, semn, la care Uniunea Europeană, pe lângă, state, pe lângă statele membre, a devenit parte semnatară, mi se pare că este un moment deosebit de important pentru a transmite un semnal puternic în sensul angajării Uniunii Europene de a crea instrumentele eficace care să permită o punere în aplicare și o monitorizare eficace a acestei convenții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori să dau acum cuvântul domnului Marek Plura. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, și aș dori să mulțumesc pentru această prezentare a avizului. Și dacă îmi permiteți câteva comentarii și numele colegului meu, Adam Cosa, care în acest moment participă la o la conferința părților la această convenție în New York. Trebuie să recunosc că sunt într-un, dintr-un, dintr-un anumit punct de vedere dezamăgit vis-a-vis -vis de pregătirea recomandărilor Parlamentului, pentru că cadrul Europe... îmi doream o prezentare foarte clară, transparentă a cadrului european, însă în continuare există unele puncte care ne îngrijorează. De exemplu, considerăm că lipsește o analiză uh, aprofundată, care a fost prezentată deja de Parlamentul European, nu, este, nu a fost vorba doar de Comisia pentru Petiții, dar și de Comisia Libă și cea pentru ocupare care au prezentat acest cadru pe pagina 18, 26 și 27. Considerăm că este o abordare uimitoare și mi se pare că este vorba de o decizie internă luată de comisie de a trece la, la, la acțiuni în acest domeniu. Nu înțeleg de ce, într-un mod atât de uh, arbitrar, Agenția pentru Drepturile uh, Fundamentale consideră că acest, uh, normele, prevederile acestui cadru ar trebui să fie reduse mie mi se pare că ar trebui să se limiteze la rolul Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Cu tot respectul pentru această agenție, nu mi se pare un lucru suficient. Aș dori să spun că atât eu personal, cât și domnul Adam Cosa privim cu ochi critici acest raport prezentat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum dau cuvântul doamnei Blinkeviciute. Ačiū pirmininkė. Nairaș Decoiu. Vă mulțumesc, doamna președintă. Și eu aș dori să mulțumesc Agenției pentru Drepturile Fundamentale ale Uniunii Europene pentru prezentarea avizului referitor la monitorizarea punerii în aplicare a CDPD în Uniunea Europeană, prezentarea structurii cadrului european, de această dată aș dori să îmi exprim sprijinul pentru intervenția colegului nostru Plura și trebuie să recunosc că opinia Agenției pentru Drepturile Fundamentale privind rolul Parlamentului European mă îngrijorează și nu pot fi de acord cu această părere. Agenția, această agenție știe foarte bine că Parlamentul European consideră că nu Comisia Europeană și Consiliul sunt instituțiile care trebuie să decidă rolul Parlamentului European în cadrul de monitorizare. Am menționat acest lucru deja în rezoluția adoptată în data de 20, 28 mai 2015. Eu sunt convinsă că Parlamentul European este o instituție cu drepturi de plină în cadrul european. Drepturi mari. are dreptul de a adopta propriile decizii privind uh, modul, modul în care trebuie să-și desfășoare activitățile, care sunt comisiile care trebuie să reprezinte în Parlamentul European în cadrul de monitorizare a punerii în aplicare a CDPD. Am decis deja că mm, Comisia PETI nu este suficientă și Comisia LIBE, Comisia pentru Afaceri Sociale și Ocupare, trebuie să fie implicate în această activitate de monitorizare și sunt convinsă că pe viitor noi, în fine, va trebui să decidem cum va fi reprezentat uh, Parlamentul European în cadrul de monitorizare a punerii aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Cam atât am dorit să spun și doresc să insist din nou că Parlamentul European este o instituție autonomă care uh, își adoptă propriile decizii prin modul în care va fi reprezentată în cadrul de monitorizare a punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumesc! Da cuvântul doamnei Cuneva acum, vă rog. Vă mulțumesc! doamna, stimată doamna Stickings, dragi colegi, aș dori să încep prin a felicita această organizație pentru activitatea sa, pentru că deseori publică documente extrem de interesante. Și mă întreb de ce nu ține mai mult cont de aceste documente. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă împărtășesc părerile mele personale privind acest domeniu. Documentul, um, din păcate, um, afirmă lucruri evidente. Din păcate spun acest lucru pentru că în viața noastră cotidiană, în activitățile de la Parlamentul, din Parlamentul European, vedem că uh, Comisia Europeană, Consiliul, când, uh, când li se cere să pună în aplicare politici sociale, tind să evite acest lucru. Nu ar trebui să ne confruntăm cu asemenea situație. Nu ar trebui să considerăm că existența unor convenții internaționale ar fi un lucru extraordinar, convenții semnate uh, de Uniunea Europeană, dacă anumite aspecte sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Și nu se iau uh, pașii necesari pentru a obliga statele membre să se îndrepte în direcția potrivită și să adopte măsurile necesare importante. Mă tem că Comisia Europeană nu va face propuneri legislative serioase din acest punct de vedere și mie mi se pare că poziția adoptată de sa este cel puțin ipocrită, pentru că atunci când discutăm despre politica fiscală, Comisia Europeană nu, a, uh, nu, nu renunță la poziția adoptată, însă când discutăm despre aspecte care țin de uh, drepturile omului sunt găsite de, de fiecare dată foarte multe scuze administrative. Și a, mesajul care se transmite este că politicile comune nu pot fi puse în aplicare. Drept urmare, există riscul ca această Convenție a Națiunilor Unite pentru, privind drepturile persoanelor cu dizabilități va deveni o opțiune și că doar statele membre mai bogate vor pune în aplicare această convenție. Un uh, act legal obligatoriu la nivel european va face necesar ca statele membre să adopte uh, asemenea acte legislative obligatorii, le va obliga să treacă la pașii și măsurile uh, necesare în mod obligatoriu și să recurgă la diverse uh, activități care să reflecte cadrul european. Din punctul de vedere um, cum ar fi competențele diferite, uh, cum uh, vor fi implicați mai mult oamenii cu dizabilități și așa mai departe. Eu cred că este foarte evident faptul că trebuie să exercităm uh, presiuni care să aibă un impact uh, real asupra uh, recurgerii la inițiative legislative de către Comisia Europeană. De asemenea, în ceea ce privește drepturile fundamentale, cred că trebuie să existe diferite puncte de contact în fiecare guvern în parte, dar și mecanisme independente care să garanteze că um, elementele convenției cadrului european vor fi, vor fi puse în aplicare în statele membre. Însă mă întreb cum va fi posibil ca în state cum este Grecia, unde mecanismele și serviciile sociale uh, și alte drepturi ale persoanelor cu dizabilități au fost sacrificate pe altarul austerității. Austeritate care ne-a fost impusă prin măsuri fiscale foarte stricte, va fi posibil acest lucru. Dragi colegi, haideți să dăm dovadă de onestitate. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și alte uh, convenții similare ale Națiunilor Unite care protejează drepturile omului, nu vor putea fi puse în aplicare atâta timp cât nu vă pune în capăt acestor politici uh, bugetare austere, pentru că nu va fi posibilă o punere în aplicare armonioasă în Uniunea Europeană, cât timp vor exista inegalități atât de profunde între economiile statelor membre ale Uniunii Europene. Și în concluzie, foarte pe scurt, permiteți-mi să menționez un alt punct deosebit de important. referitor la cadrul de implementare european. Se spune că este nevoie de o pagină de internet care să fie actualizată în mod regulat și care să ofere informații privind punerea în aplicare a acestei convenții. Cred că această pagină de internet ar trebui să fie un prototip din punctul de vedere al accesibilității sale pentru uh, persoanele cu handicap. și să fie diferită față de paginile de internet ale, ale unor instituții europene care nu pot fi accesate de, de persoane care au probleme cu uh, vederea, de exemplu. Aceste informații ar trebui să fie accesibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și într-un format care să, care să permită și persoanelor cu handicap să le acceseze. Am spus acest lucru, însă aș dori să reiterez în, în, în concluzie. Implementarea acestui document excelent, uh, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, um, reprezintă un test crucial pentru Uniunea Europeană. Dacă această convenție nu va fi pusă în aplicare într-un mod universal, într-un mod egal în toate statele membre ale Uniunii Europene, atunci vom fi sacrificat drepturile persoanelor cu dizabilități, economiile vor funcționa împotriva uh, oamenilor și drepturilor lor fundamentale. Pe de altă parte, dacă vom reuși într-adevăr să punem în aplicare această convenție, cred că vom face, vom întreprinde un pas foarte important înspre o Europa cu adevărat socială. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, aș dori să știu dacă dorește cineva din partea Comisiei să, să reacționeze acestor critici puternice exprimate. Would you please take yes. the floor? Vă rog. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Mulțumesc interveniență pentru părerea exprimată, Am luat act de acestea din păcate, experții noștri pe acest dosar nu pot fi astăzi prezenți pentru că, așa cum s-a mai spus, sunt la New York, la conferința părților. O să ne asigurăm că toate observațiile dumneavoastră le vor fi transmise și că vor fi luate în considerare așa cum trebuie în activitatea noastră ulterioară. Mulțumesc foarte mult! And Madam Stickings, do you have something to add? Doamnă Stickings, aveți dumneavoastră ceva de adăugat? Vă rog. Um, thank you very much. Thank you also for the... Mulțumesc, mulțumesc pentru comentariile făcute. Referitor ce a spus doamna Cuneva în legătură cu website-ul. Deja s-a pus um, la punct un website pentru cadru. Se poate găsi um, prin um, site-ul FRA, dar este și în cadrul acțiunii comune privind cadrul. Cât despre acces la acesta, există și o versiune în limbajul semnelor și o variantă Easy Read construcția site-ului FRA încearcă mereu să îndeplinească standardele în vigoare. Sigur că dacă sunt o serie de elemente care nu sunt atât de accesibile, noi cu drag acceptăm um, feedback ca să putem să facem schimbări. Referitor la celelalte aspecte, referitoare la reprezentarea Parlamentului în acest cadru. Ideea temeiului juridic este tocmai aceea de a veni cu mai multă claritate în ceea ce privește componența, activitățile, sarcinile cadrului, mai ales când e vorba de schimbările din componența cadrului care au avut loc de când a fost acceptată nota inițială de către Consiliu în 2012. Apoi, împreună cu Comisia și prin includerea mai multor um, comisii, cum este cea de acum, s-a creat un temei juridic uh, pentru a veni cu un document care să reflecte, uh, reflecte aceste schimbări și în felul acesta nu cred că afectăm independența Parlamentului, ci acordăm acestui organism uh, care are un rol important de jucat o claritate juridică și o sustenabilitate care să-i sprijine um, activitatea de monitorizare și a pune în aplicare a convenției în viitor. Thank you. Well, usually we are... Mulțumesc. De obicei nu suntem așa de duri în discuțiile noastre în comisia aceasta, așa cum am fost la acest punct. Uh, to, uh, uh, further contacts. Așteptăm și mai multe contacte și mai multe discuții. Acestea fiind zise, vă mulțumim tuturor celor implicați în discuția de la acest punct și mergem mai departe la punctul 16 de pe ordinea de zi. Este vorba de Uh, crearea programului de sprijin pentru reformele structurale pentru perioada 2017-2020. Doamna Mary McCarthy este aici, uh, reprezentanta comisiei. Dacă da, put puteți să interveniți deja, doamna să ne prezentați activitatea de până acum legată de reforme structurale. Nu văd pe nimeni care să dorească să intervină. Hmm? Okay, then we'll give the floor to the rapporteur instead, Mr. Chaba Sogor. Bun, atunci uh, dăm cuvântul raportorului, domnul Csaba Sogor. First of all, I'd like to express my satisfaction to see in the latest European Mulțumesc. În primul rând, vreau să văd că în recomandările pentru țări, pe, în cadrul semestrului european, s-a pus un accent mare pe chestiune sociale și de ocupare. Pe lângă faptul că acesta creează un mediu de afaceri competitiv și locuri de muncă, pe lângă acest lucru e nevoie să facem reforme necesare și în domeniul ocupării. Așa cum a spus și comisara Tyson aici, în Parlamentul European, doar asigurându-ne că considerațiile sociale sunt integrate mai bine în toate domeniile de politici, doar așa vom ajunge la o Europa cu adevărat socială. Nevoia de reforme e acum mai mare decât oricând. Creșterea este înceată, cifrele primii șomajul sunt îngrijorătoare și uh, revoluția în uh, ceea ce privește um, um evoluțiile de mediu reprezintă o noutate cu care să ne confruntăm. În acest context trebuie să ne consultăm, ne continuăm eforturile în domeniul educației și chestiunile de piața muncii. De aceea, crearea unui program de sprijin pentru reforme structurale cu un buget uh, alocat mm, ar fi extrem de importantă. Nivelul scăzut de punere în aplicare în mai multe state membre ale recomandărilor specifice pentru fiecare țară, mai ales când vine vorba de ocupare și politici sociale, reprezintă obstacole care se mențin în fața creșterii și în fața creierii de locuri de muncă și a mediului de afaceri. Sigur, având în vedere de diferențele de dezvoltare între statele membre, unele țări au avea nevoie de acest sprijin mai mult decât altele și aș lua exemplul um, țării mele, România, unde capacitatea ministerială este redusă. Dacă ne gândim doar la utilizarea fondurilor structurale, um, dacă ar fi fost uh, disponibile um, până acum, uh, poate că uh, rata de absorție n-ar fi fost atât de scăzută în perioada 2007-2013 și n-ar fi pierdut din și resurse pentru dezvoltare. Același lucru este valabil și pentru noua perioadă de programare. Având în vedere condiționalitățile puternice și utilizarea fondurilor legate de utilizarea fondurilor structurale, inclusiv prin acordurile de parteneriate. Dacă am fi avut un astfel de sprijin, cred că întârzierile în partea de design și de pune în aplicare um, nu ar fi fost atât de mari. Aș dori acum să mă refer la câteva întrebări. Aș vrea să adresez câteva întrebări comisiei, dacă e cineva să le audă. În primul rând, există o complexitate inerentă în propunere, pentru că um, acoperă atât FACE cât și procesul de semestru european, atât um, abordările macro și microeconomice, simultan. Cum uh, plănuiți să tratați această complexitate și cum o să împărtășiți răspunderile în comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor? Și, în al doilea rând, cum vă veți asigura că uh, administrațiile locale și regionale beneficiază și ele de pe urma sprijinului, nu doar guvernele centrale. Și în al treilea rând, având în vedere că statele membre au de asemenea la dispoziție asistență tehnică din partea fondurilor structurale pentru partea de finanțare, um, pentru finanțarea unor activități uh, similare în practică, cum se va întâmpina dubla finanțare? Mulțumesc! Thank you. Uh, well, uh, we have some sort of exit in this committee. Mulțumesc. Se pare că avem un exit în comisia noastră, nu e chiar Brexit, dar nu avem nicio listă completă de vorbitori, cum se întâmplă de obicei. Doamna Harkin, în numele ALDE, este prezentă. Vă rog să luați cuvântul. Avem exit, dacă eu sunt a doua care ia cuvântul, clar. Să fiu sincer, domnul președinte, la dimineață așteptam cu interes să ascult uh, prezentarea comisiei și după aceea să pun niște întrebări la aceasta. Eu sunt uh, nouă pe acest dosar. Am citit foarte rapid documentația și se pare că vor fi pași buni în direcția corectă Uh, statele membre încă mai pot să beneficieze de asistență tehnică, de expertiză, să-și consolideze în capacitatea uh, administrativă și, așa cum a spus și domnul Șogor, sunt anumite zone care vor beneficia mai mult decât altele, dar cred că, în general, vor fi ocazii pentru toate statele membre de a beneficia de pe urma acestor propuneri. De asemenea, probabil că se vor înregistra economii la scală. Se vorbește de, de asemenea despre bune practici, învățăminte de tras, dar asta e un fel de a formaliza lucrurile. Aș fi de asemenea de acord cu domnul Șogor că e un lucru bun că se pune un accent um, mai mare pe chestiunile de ocupare și sociale și având în vedere că ați um, pomenit Brexitul, um, referendumul fiind peste o săptămână, indiferent de rezultat și eu sper foarte mult că se hotără să rămână, sper că vom putea trage un, niște învățăminte din acest eveniment, pentru că dacă popoarele europene, în general, nu văd o uh, perspectivă pentru Europa și lucruri care să se și implementeze, atunci uh, loialitatea lor față de Uniunea Europeană uh, nu va mai fi um, la fel. Și Bun, aici, în dosarul de față, se vorbește despre reforme structurale. Eu sunt mereu foarte preocupată când aud termenul acesta, pentru că vreau să știu exact despre ce vorbesc cu oamenii. Pentru că poți să vorbești cu două persoane diferite, din două perspective diferite, mai ales politice, să le vorbești despre reforme structurale și vei primi reacții complet diferite. Toată lumea spune, da, da, sigur, ne trebuie reforme structurale, dar nu vorbim mereu despre același lucru. Cred că este o chestiune care trebuie lămurită. Îmi cer scuze că expertiza mea în acest um, subiect este destul de limitată, dar uh, așa cum spuneam, speram să aud ce are de spus și comisia și după aceea să mai contribui în această dezbatere și accept, uh, accept cu interes să lucrez împreună cu domnul raportor, domnul Șogor. Okay, uh, Mr. Pirinski is replacing... Uh, uh... Domnul Pirinski îl înlocuiește domnul Gutierrez Prieto, dar să ascultăm comisia întâi, uh, înainte să vă dau cuvântul, după care veți avea ocazia să interveniți. Văd că a venit doamna Mary McCarthy. Vă lăsăm răgaz un minut să vă instalați și așteptăm cu mare interes uh, prezentarea dumneavoastră. Puteți începe când uh, doriți. Thank you, Madam Chairman. Uh, thank you for the invitation. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a veni aici să prezint uh, programul de sprijin pentru reformele structurale. Fără prea multe uh, introduceri, voi prezenta propunerea noastră. În octombrie, noiembrie anul trecut, Comisia a adoptat o propunere pentru programul de sprijin pentru reforme structurale în cadrul pachetului pentru semestrul european. Motivul de la baza acestui program, logica, ar fi aceea de a ajuta, de a completa lacunele de punere în aplicare pe teren în statele membre la capitolul reforme structurale. Reformele structurale despre care vorbim se referă în special la cele din cadrul recomandărilor specifice pentru fiecare țară, dar nu se rezumă doar la acestea. Asistența tehnică sau sprijinul acesta poate fi um, furnizată de statele membre, reprezintă și asistență tehnică în cadrul punerii în aplicare a legislației europene, în cadrul uh, ciclurilor de infringement și alte procese guvernamentale, cum ar fi Uniunea Energetică și Uniunea Piețelor de Capital. Deci nu se rezumă doar la recomandările specifice fiecarei țări. Tipurile de sprijin la care ne gândim în acest context uh, se referă la sprijin personalizat pentru statele membre, la solicitarea acestora pentru a ajuta mai ales pe parte de capacitate administrativă la fața locului. Mandatul nostru include nu doar acest tip de sprijin pentru până în aplicarea reformelor structurale, ci și sprijin pentru îmbunătățirea um, utilizării eficiente a fondurilor. Durata acestei propuneri este de 4 ani, 2017 până în 2020, iar suma pe care am menționat-o în propunere este de 142,8 milioane. Mai departe, obiectivele acestui program de sprijin. Obiectivul general menționat în propunere este consolidarea capacității statelor membre de a pregăti reforme structurale pentru sporirea creșterii, inclusiv printr-o utilizare eficientă și eficace a fondurilor structurale. Acum, trecând de la obiectivul general la obiectivul specific, acesta, mm, obiective specifice, ar include um, sprijinirea autorităților naționale ale statelor membre în mai multe feluri. Este vorba de sprijin sau asistență tehnică mm, furnizate pentru a ajuta statele membre să conceapă reformele în funcție de priorități. Aici um, include și asistent, asistență pentru sporirea capacității de punere în aplicare a reformelor într-o manieră integrată, de asemenea, mai include definirea și punerea în aplicare a unor procese corespunzătoare și metodologii corespunzătoare pe baza unor uh, bune practici. Aș dori să subliniez uh, acest punct cu precădere, pentru că ideea legată de bunele practici, sigur că există deja, dar acum se intenționează să fie mai practic pentru statele membre, să poată să folosească uh, bunele practici din alte state membre, dar care să fie adaptate la condițiile lor. Obiectivul um, specific final ar fi um, sporirea, îmbunătățirea gestionării resurselor umane. Întrebarea care se pune este ce fel de sprijin uh, um, ar apărea aici. La ce ne gândim? Uh, la ce fel de asistență tehnică ar fi furnizată în cadrul acestui program? Sprijinul acesta constă în furnizarea de asistență pentru autoritățile um, statelor membre în mai multe feluri. Fie direct, prin experții noștri, avem o serie de experți pe domenii specifice, avem și expertiză în întreaga comisie care poate fi mobilizată ca să uh, fie în folosul statelor membre. De asemenea, mai avem și posibilitatea de a organiza misiuni um, de experți în statele membre care pot fi utilizate pentru a diagnostica problemele și pentru a um, discuta cu statele membre care poate fi cea mai bună abordare dacă statele membre se află într-o fază de concepere a unei reforme, dar nu au uh, luat o decizie în acest sens, expertiza poate să mm, fie mm, sub forma unor seminare pentru a discuta cele mai bune modalități de realizare a reformelor. De asemenea, po- pot să fie experți care să fie alocați în cadrul administrațiilor um, statelor membre. De exemplu, experți uh, pe un domeniu specific care să vină la Ministerul uh, de Resort din statul membru pentru uh, a ajuta cu anumite reforme, de exemplu în domeniul energiei sau al impozitării. Și în plus putem să facem și o contractare directă cu instituții internaționale pentru a veni cu o serie de rezultate pentru statele membre și de asemenea putem prin achiziții publice să încheiem contracte cu o expertiză din sectorul privat, astfel um, pentru ca um, numele statelor membre să se obțină anumite rezultate. Acum, domeniul de aplicare, ce acoperă sprijinul? Mm, destul de mult. O, un număr mare de domeniu. Le-am enumerat acolo pe slide, dar pot să enumăr uh, gestiune financiară, impozitare, reforma administrației publice, reforma sistemului de justiție, um, în domeniile luptei împotriva spălării banilor sau împotriva fraudei, um, un mediu de afaceri mai propice, chestiuni comerciale, investiții directe străine. Deci, um, spectrul este foarte larg. De asemenea, e vorba și de sprijin pentru politici privind piața muncii, incluziune socială, securitate socială, bunăstare socială, poliția, politici agricole și un element nou pe care l-am introdus, sprijinul pentru sectorul financiar. Now, um, how is the support mobile? Acum, cum se mobilizează acest uh, sprijin? Păi, prin uh, într-o solicitare din partea statelor, statelor membre. Nu se impune în niciun fel uh, acceptarea de sprijin um, pentru statele membre. Este o chestiune voluntară. Um, statul membru face primul pas, dar avem și o serie de orientări uh, referitoare la tipurile de solicitări care ar fi uh, admisibile sau care ar fi de dorit um, din partea statelor membre. Sunt trei factori uh, declanșatori uh, pentru furnizarea uh, asistenței, programe de ajustare economică. Aici reprezintă un fel de continuare a activităților trecute prin um, Task force pentru um, Grecia și grupul de sprijin pentru Cipru. Aceste state au putut să aibă acces direct la asistența tehnică în contextul uh, um, de desfășurării programelor de ajustare economică. Dar acum extindem această posibilitate pentru toate statele membre în contextul punerii în aplicare a reformelor și în contextul guvernanței economice. Cum spuneam și mai devreme, când statele au recomandări specifice um, fiecarei țări, e un domeniu specific pentru solicitarea de asistență socială și mai sunt și alte domenii, cum ar fi um, um realizarea pieței Uniunii Piețelor de Capital și Uniunii Energetice. Mai sunt așadar astfel de domenii unde ar fi potrivit să se uh, solicite această asistență și mai este încă un domeniu inclus la factorii declanșatori referitor la reformele inițiate de către statele membre la, din proprie inițiativă. Aici se menționează o serie de state membre care ar putea să aibă un interes anume pentru anumite tipuri de reforme care să fie realizate într-un calendar clar. Când primim solicitarea din partea unui stat membru, sigur, solicitarea este examinată în funcție de o serie de criterii. ce criterii folosim uh, când examinăm solicitarea ar fi urgența. Cât de urgentă e problema? Pentru că poate statul membru are un termen limită pentru a completa o reformă um, structurală. Ar putea să fie vorba așadar de o solicitare de urgență. Statul membru ar putea de asemenea să mm, aibă probleme legate de faptul că e vorba de un termen lung, pentru că știm că reformele structurale durează, deci se va face o examinare a extinderii și a profunzimii problemelor identificate, apoi statele membre poate că vor avea nevoie de asistență tehnică într-un anumit domeniu, dezvoltare durabilă, de exemplu energie durabilă. Și, de asemenea, se acordă o deosebită atenție indicatorilor um, socioeconomici și capacității administrative generale a statului membru. Când un stat membru solicită un anumit tip de asistență, noi examinăm și capacitatea statului membru de a putea uh, absorbi acea asistență tehnică, pentru că nu are sens să împovărăm un stat membru cu foarte multă asistență tehnică dacă um, capacitatea de, absor- de absorpție acesteia este redusă. Now, let's move on to Haideți să trecem acum la învelopa financiară. Precum am spus mai devreme, luăm în vedere o învelopă specifică. Cea propusă de noi se ridică la 142,8 milioane de euro. Această sumă ar fi uh, finanțată prin ESIF uh, și FEADER, iar fondurile în cauză sunt fonduri din uh, fondurile pentru asistență tehnică ale Comisiei. Deci nu cerem contribuții suplimentare din partea statelor membre. Este vorba despre reventilarea fondurilor existente. Încă o dată, aceste finanțări provin din bugetul pentru asistență tehnică al Comisiei Europene. Fondurile avute în vedere sunt următoarele. La titlul 1B ar fi vorba de 112,2 milioane, sumă care ar proveni din Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. La titlul 2 uh, ar fi vorba 30,6 milioane, sumă care ar proveni din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. În plus, ar fi o re ar mai exista posibilitatea ca statele membre însele să dea înapoi fonduri ă, comisiei pentru că apoi să fie recontactate. Cum ar funcționa acest lucru? În baza articolului 25 din regulament, statele membre pot pot hotărâ să transfere înapoi fondurile către comisie pentru ca acestea să fie folosite în numele său. Spre exemplu, acest lucru s-a întâmplat deja pentru țările care se află în programe de ajustare economică. Um, autoritățile elene au transferat înapoi 15 milioane către Comisia Europeană, către Task Force-ul pentru Grecia, pentru ca acești bani să fie uh, folosiți tot pentru proiecte în Grecia. Anul acesta, autoritățile elene au transferat 30 de milioane către autorități pentru asistență tehnică în numele lor. Ideea acestei propuneri este că această posibilitate de transferare a fondurilor înapoi către comisie a fost extinsă pentru toate statele membre. Cum se va face punerea în aplicare a SRSP? Ei bine, acest lucru se va face în baza regulamentului, reglementărilor financiare ale Uniunii Europene, cu alte cuvinte, este vorba despre programe de lucru multianuale, prin intermediul cărora se stabilesc strategiile, nevoile de asistență tehnică, uh, va, vor stabili de asemenea care sunt rezultatele scontate, prioritățile de finanțare pentru asistența tehnică în um, zonele politice relevante. În plus, uh, vom avea și hotărâri financiare anuale. Suma totală este de 142,8 milioane pe 4 ani, dar în fiecare an în parte se va aloca o sumă pentru desfășurarea activităților de asistență tehnică din anul respectiv. Această sumă se va baza pe cererile făcute în anul respectiv. Deci, deocamdată, nu vă putem spune câți bani vor fi folosiți într-un anumit an. Noi credem, noi facem niște estimări, așa am făcut și în Grecia. În primul an lucrurile merg mai încet, dar apoi uh, sumele cresc. Cu alte cuvinte, vom începe cu o sumă mai mică care va crește de-a lungul perioadei de patru ani. Haideți să vă spun câteva cuvinte acum despre coordonare și complementaritate. Evident, în contextul asistenței tehnice știm prea bine că aceasta are deja loc. Asistența tehnică se desfășoară în contextul mai multor fonduri, în, la nivelul Comisiei sau la nivelul statelor membre. Noi am subliniat în ceea ce privește desfășurarea acestui program, program, că nu ne dorim suprapuneri în ceea ce privește asistența tehnică. Ne interesează foarte mult să fie folosite fondurile aflate la dispoziție cât mai bine cu putință. Tocmai de aceea ne bazăm pe procesele de coordonare și complementaritate. Ce înseamnă acest lucru? Că atunci când sunt primite cereri, primul răspuns, prima reacție este de a verifica unde în altă parte la comisie sau la nivelul statului membru s-a pus deja la dispoziție asistență tehnică în domeniul respectiv. De ce facem acest lucru? Ei bine, tocmai pentru a evita suprapunerile. Deci, ce vreau să subliniez aici este că am dorit să ne asigurăm că există plus valoare. Un alt element al propunerii noastre eh, vizează faptul că sumele folosite sunt destul de mici uh, în dată fiind dat uh, suma generală a finanțărilor europene. Deci, noi am încercat să ne asigurăm că asistența tehnică uh, duce la sinergii. Cu alte cuvinte, este ca și cum am uh, acoperi golurile existente am identifica acele domenii în care este nevoie de asistență tehnică și care ar avea cât mai mult de câștigat uh, din sinergii. Ori, pentru a face acest lucru, am creat un mecanism de coordonare. Este vorba despre un mecanism intern uh, la nivelul întregii Comisii Europene pentru a ne asigura că știm care sunt rezultatele, care sunt lacunele și așa mai departe. Acest mecanism vizează și coordonarea cu acțiunile externe de asistență tehnică, deci asistența tehnică pusă la dispoziție de organizațiile internaționale. Iarăși este vorba despre evita evitarea suprapunerilor. Un alt lucru important în ceea ce privește desfășurarea asistenței tehnice este că aceasta nu este dată, acordată doar la cererea statului membru. Ei bine, nu. Răspunderea pentru a ă, folosi asistența tehnică într-o ajutorare a reformelor din statele membre ține de statul membru. Deci, încă o dată, asistența tehnică nu uh, calcă principiul subsidiarității. Noi sperăm că asistența tehnică uh, adusă de noi poate fi și este folosită. Nu vrem să se ajungă doar la niște mm, hârțoage completate și care apoi sunt uitate undeva pe un raft. Nu, noi dorim ca asistența tehnică să fie realmente folosită la fața locului pentru a ajuta statele membre. Deci, proprietatea asupra procesului de reformă rămâne în continuare și întru totul la nivelul statului membru. Propunerea ne permite să avem și o serie de indicatori și de evaluare. Noi monitorizăm asistența tehnică în așa fel încât să ne asigurăm că aceasta își atinge obiectivele. Deci, procesul de monitorizare este unul continuu. Noi urmărim care au fost obiectivele stabilite și ce s-a atins dintre acestea. Deci, acțiunile uh, întreprinse fac parte din indicatorii cantitativi din acest program. Este vorba despre um, pune la dispoziție de experți, acțiuni de formare în statele membre, și seminarii. În ceea ce privește indicatorii calitativi, aceștia includ feedback-ul, atât static cât și dinamic, din partea părților implicate, în ceea ce privește impactul sprijinului. Ce, ceea ce țin eu să subliniez aici este că nu este vorba doar despre sprijin strict. Vrem să, și ne să ne asigurăm că părțile implicate sunt mulțumite de asistența tehnică pe care au primit-o. Vrem să vedem de asemenea în ce mod este folosită asistența tehnică pentru a ajuta statele membre pe teren. Deci, pentru noi, partea de evaluare este una foarte importantă. Um, în ceea ce privește evaluarea, având în vedere că este vorba despre un nou program, avem o perioadă de evaluare intermediară până la um, jumătatea lui 2019 și apoi o evaluare ex post um, până la finele anului 2021. În ce stadiu se află această propunere? Ei bine, momentan, propunerea a fost aprobată la Coreper în data de 28 mai. Această aprobare a venit ca urmare a mai multor uh, întruniri și ședințe tehnice în um, grupul de lucru consilieri financiari Uh, CESE, de asemenea, a publicat un aviz în 3 martie, iar Comitetul Regiunilor, de asemenea, a publicat un aviz în 8 aprilie. Ideea este ca propunerea uh, la nivelul Parlamentului European, Comisia, European, uh, Comisia Parlamentară Regii este responsabilă pe fond, mai sunt și alte comisii implicate. și acestea își vor desfășura activitatea pe acest plan în următoarele luni. Noi dorim ca finanțările să fie disponibile până la 1 ianuarie 2017 și aceasta este un lucru important de subliniat. De ce? Pentru că ne dorim lansarea mm, perioadei de patru ani de desfășurare a proiectelor. Pentru noi este foarte important să avem discuții tehnice pe marginea propunerii, în așa fel încât să ne asigurăm că acest termen limită va fi respectat pentru lansare. Și tocmai de aceea mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și vă răspund cu mare drag la orice întrebări. Eu și uh, colegii care se află la stânga mea uh, un coleg uh, expert în uh, chestiunile juridice și un, o colegă expertă în chestiunile bugetare. Deci vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde la orice fel de întrebări pe marginea acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă McCarthy! Am început un pic mai devreme Îl am pe domnul Gutierrez Prieto, pe domnul Pirinski înscris, dar i-aș da din nou cuvântul domnului Șogor și doamnei Joidorova, dacă doresc să adreseze întrebări. Și doamnei Harkin, bineînțeles. Doamna Harkin, sau domnule Șogor, ați dori să repetați ceva, să cereți vreo lămurire? Aveți cuvântul. thank you for your presentation. Vă mulțumesc pentru prezentare. Da, aș avea două întrebări. Propunerea este foarte complexă, tocmai pentru că acoperă atât uh, procese macroeconomice cât și microeconomice, atât Fondul Social European cât și bani din semestrul social. Deci, care va fi responsabilitatea Comisiei în um, ceea ce privește aceste fonduri și apoi cum se vor articula lucrurile cu guvernele centrale. Doamna Harkin, dumneavoastră n-ați dori să adăugați nimic? Mm, poate la finele discuției, da. Deocamdată nu, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gutierrez Prieto. Pues, gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc frumos experților de la comisie, expertei, pentru intervenția făcută. Eu am mai multe îndoieli pe fond. Cred că faptul că se facilitează asistența tehnică din capul locului nu sună deloc rău. Uh, dar rămân multe lucruri care trebuie să se lămurească, să se materializeze. În primul rând, avem îndoieli cu privire la momentul în care se iau fonduri de, de asistență tehnică, pentru că în legislatura anterioară am schimbat practic toate fondurile pentru perioada următoare am încercat să le simplificăm, să le adaptăm la realitatea curentă și s-a întâmplat a fost că multe autorități regionale și locale au avut probleme la accesul la aceste fonduri, mai ales um, când, pe măsură ce se avansează în uh, cadrul um, multianual financiar, e mai, din ce în ce mai greu să se justifice aceste fonduri. Și acum, dacă facem um, astfel de alocări um, în detrimentul uh, asistenței tehnice pentru chestiuni mai uh, uh, complexe, cum este Fondul Social European sau Fondul pentru Dezvoltare um, Agricolă. Cred că nu este măsura cea mai potrivită, mai ales că ne uităm la cât de complicate sunt schimbările acestea făcute față de legislatura anterioară. Am încercat să îmbunătățim accesul la aceste fonduri pentru mai multe state pentru că fondurile, așa cum am spus, au suferit schimbări majore. Dar nu știu dacă este potrivit să se ia fonduri din fondurile structurale, din fondul social european, pentru a se face o asistență politică, pentru că e vorba de, de reforme politice care se fac. Și apoi, tocmai, apare o serie de îndoieli, de probleme politice. Când vorbim de fonduri pentru a sprijini statele membre să-și realizeze anumite reforme structurale. E vorba de um, reforme care, um, acum câțiva ani, de exemplu, s-au întâmplat de criză, care au dus la efecte proclitice, au uh, agravat criza. Și după aceea a fost nevoie de alte reforme pentru a compensa efectele respective, ca să nu sufere și mai mult cetățenii. Deci fondul acesta de asistență tehnică, credem că ar trebui să fie mai degrabă un fond de asistență economică, socială. Bineînțeles că suma nu este mm, suficientă. Mai este încă o chestiune, nu știu dacă să-i spun politică sau de cetățenie, acum trebuie să ne gândim la conceptul de reformă, pentru că mulți uh, cetățeni, mai ales în uh, statele din sudul Europei, unde s-au um, făcut astfel de reforme mai mult, ei înțeleg prin reformă structurală tăieri, reduceri din tot ce înseamnă statul, de, statul bunăstării. Deci acum, dacă vine uh, Comisia cu un fond uh, care să consilieze statele membre în realizarea de reforme, cred că acest lucru le va crea cetățenilor multe îndoieli, multe reticență. Cred că trebuie să se definească conceptul de reformă și reformele structurale, cele care trebuie să se desfășoare de către statele membre, și aici sunt perfect de acord, aceste reforme trebuie să fie responsabile din punct de vedere social, care să um, stimuleze și să um, sprijine economia și să poată să păstreze um, statul bunăstării. Dar uh, cetățenii, mai ales uh, dacă ne uităm la barometre, nu consideră că um, uh, politicile acestea chiar uh, au aceste caracteristici, că ele sunt chiar responsabile din punct de vedere social și că stimulează economia. Deci, cred că o astfel de asistență tehnică pentru um, reforme politice, cred că va duce la o reticență destul de mare. De aceea consider că trebuie să se stabilească că în cadrul um, semestrului european um, și în, în cadrul programelor acum în desfășurare, trebuie să se coordoneze reforme structurale, dar trebuie să se stabilească niște obiective. Cred că în semestrul european, pe lângă consolidarea fiscală, s-a mai făcut uh, un fel de uh, copy-paste uh, în ce ar trebui să facă statele membre, dar bineînțeles cu nuanțele legate de modelele uh, naționale de diferite tipuri. Dar acum, dacă prin acest model uh, se face un copy-paste în toate statele fără să se țină cont de circunstanțele, de relații de muncă, sindicale, economice și mai departe, um, fără să țină cont de acestea, nu, se, nu cred că poate să funcționeze. Trebuie să ne referim de asemenea la niște obiective comune. Vă dau un exemplu. În uh, reformele specifice fiecare țări care s-au făcut uh, în ultimii ani, au apărut uh, în ultima vreme niște schimbări, dar mai ales în ultimii ani ai Comisiei Barroso, acestea s-au um, axat pe um, reformele laborale, de muncă, um, sistemele de pensii. S-a prelungit, de exemplu, Um, sau s-a încercat aplicarea unor sisteme similare în state care sunt total diferite, cum sunt uh, cele scandinave și Spania, pe de altă parte. Modelele sunt foarte diferite, deci nu se poate da o asistență tehnică pentru niște chestiuni care ar omologa niște lucruri care nu sunt de omologat, pentru că situațiile sunt foarte diferite. Deci mm, am aceste reticențe. 1. Că să iau fonduri din FSE pentru a se face o asistență tehnică pentru reforme, nu știu, energetice, mi se pare greșit. Apoi, dacă obiectivele tehnice uh, nu sunt uh, definite dinainte ca obiective politice, mi se pare iarăși greșit, și apoi să nu se facă un copy-paste al uh, recomandărilor când statele membre au uh, situații diferite, probleme diferite și Uh, trebuie să fim atenți să nu crească și mai mult nivelul de scepticism, care deja e foarte ridicat în anumite state membre. Mulțumesc. Thank you. We still have... Vă mulțumesc. Ne mai rămâne o întrebare, dar poate vreți deja să începeți să răspundeți. Da. Întâi, întrebarea în privința finanțării. Pentru a asigura finanțarea, ne-am întrebat înainte de toate dacă în aceste vremuri uh, destul de grele economic vorbind, uh, statele membre nu cumva nu vor vrea să contribuie. Așa că am văzut care sunt marjele din finanțările existente, am luat uh, toate titlurile, să vedem care sunt marjele aici și acolo. Am analizat fiecare titlu în parte și odată ce am terminat această analiză, uh, S-a făcut o analiză a folosirii fondurilor pe mai, mult, pe mai mulți ani în funcție de praguri. S-a luat în calcul de asemenea creșterea finanțelor pentru anumite domenii, faptul că au crescut pragurile pentru a ține seama de cerințele suplimentare. Iar rezultatul acestei evaluări a fost că, într-adevăr, pe baza folosirii din trecut a fondurilor și pe baza posibilității de a crește pragurile în funcție de nevoi, existau marje la titlul 1B pentru anum, finanțările anumitor scopuri. Deci ne-am folosit de tendințele din trecut și am luat în seamă și creșterile din perioada de finanțare actuală, creșterile la nivelul nevoilor. Și ne-am dat seama ce sumă putem scoate fără să punem în pericol uh, acoperirea nevoilor din domeniile respective. Deci, uh, aceste sume au reieșit în urma unei evaluări foarte și analizări foarte serioase. Apoi, aș, vreau să subliniez faptul că, da, fondurile sunt alocate pentru anumite domenii, iar uh, însă acum adăugăm și alte domenii, dar atunci când uh, vedem ce domenii sunt acoperite, prin fondurile europene, vedem că există suprapuneri la nivelul domeniilor impactate. Deci, acolo unde vorbim despre eventualitatea extinderii asistenței tehnice, este vorba în special despre sectorul financiar Iar în folosirea asistenței tehnice am luat seama la faptul că fondurile pot fi folosite și pentru asistență tehnică în domeniul migrației. Ori uh, această chestiune, precum bine știm, uh, e importantă în momentul de față. Deci există o anumită suprapunere între ceea ce ar fi, ar fi, la ce ar fi folosit fondurile și la ce vor folosi, de fapt. Din punctul nostru de vedere, nu vor exista conflicte în ceea ce privește domeniile de folosință. În ceea ce privește avantajele la nivel local și regional acum. E adevărat, domeniul în care acționăm noi este prin natura activității noastre, se desfășoară cu o singură autoritate la nivel național, deci cu o autoritate centrală în ceea ce privește înaintarea cererilor pentru asistență tehnică. Însă, cererile de asistență tehnică pot acoperi toate domeniile din țara respectivă. Spre exemplu, poate poate acoperi chestiuni atât regionale cât și locale. Așa, ca exemplu, unul dintre domeniile principale în trecut pentru asistența tehnică era cel care avea de face cu, administra- cu administrația publică. Îmbunătățirea administrației publice a reprezentat o parte uriașă din asistența tehnică din trecut. Acest lucru se referă, bineînțeles, nu doar la mm, administrația la nivel central, ci și la nivel regional și local. Asistență tehnică poate fi dată pentru fel și fel de reforme ă, la nivelul statului membru, atât la nivel ă, central, cât și la nivel local și regional. Noi credem, deci, că chiar dacă partea administrativă a activității noastre se regăsește la nivel central, acest lucru nu are implicații asupra locului în care se desfășoară asistența tehnică la, în țara respectivă. Deci atunci când avem activități când privim, primim în bilateral cerere de asistență tehnică, avem de-a face cu administrația, autoritatea care se ocupă de domeniul respectiv la nivel național. Iată, sper că v-am răspuns în ceea ce privește avantajele regionale și locale. Pe fond, Modul în care funcționăm este următorul. Există o uh, separare a muncii din punctul de vedere al funcționării. Reformele convenite la statul uh, în statele membre sunt uh, considerate a fi de la sine înțelese, nu țin de responsabilitățile noastre. Deci Prioritățile stabilite de statele membre sunt stabilite în contexte diferite. Statele membre convin reforme structurale și dacă statele membre au convenit uh, reforme structurale își doresc uh, ajutor din partea noastră pentru a le pune în aplicare, uh, acest lucru ține de competențele statului membru respectiv. Dacă statul membru respectiv nu își dorește ajutorul nostru, nu ni-l ceră. Deci nu ne implicăm într-o uh, dezbatere politică, noi ne implicăm doar la un nivel tehnic. Ne ocupăm doar de asistența tehnică pură. Și un alt lucru pe care aș dori să spun în acest context este următorul. Natura asistenței tehnice. Pentru, pentru noi nu este vorba de o soluție tehnică universală nu oferim un răspuns numeric unui anumit uh, tip de asistență tehnică. Ce funcționează într-un anumit stat membru este posibil să nu funcționeze în alt stat membru. Și în momentul în care colectăm uh, cererile privind asistența tehnică într-o formă sau alta, primul lucru pe care îl facem este să discutăm cu statul membru în cauză, cu autoritățile statului membru respectiv, pentru a înțelege care sunt obiectivele urmărite de respectivul statul, stat membru. Poate au deja o idee privind forma reformelor sau nu și pot fi discutate opțiuni privind uh, forma reformelor respective și ultimul cuvânt revine întotdeauna statelor membre deci nu impunem nimic din, din acest punct de vedere. De asemenea, când vine, vorba, când vine vorba de forma asistenței tehnice oferite unui stat și aceasta depinde cu totul de dorințele statului membru. Să vă dau un exemplu concret. Un stat membru și-a dorit, ne-a cerut să reformulăm să regândim sistemul de securitate socială pentru a introdu- introduce un mecanism cu un venit minim gar- garantat. Un sistem social prin care se garanta un venit minim în țara respectivă. În urma acestei cereri, noi uh, ne-am uh, gândit să discutăm despre parametrii uh, definiți de statul uh, respectiv pentru sistemul respectiv. Și ce facem noi în acest caz? Ce am făcut în, ace- în cazul respectiv a fost să, ne, să examinăm dif- uh, diferiții uh, furnizori care ar putea să ajute statele membre. Am oferit statul, statului membru respectiv o gamă de uh, alegeri privind furnizorii care ar putea să întreprindă așa uh, respectiva reformă structurală specifică. Deci nu există niciodată o soluție universală potrivită tuturor. Din potrivă, experiența mea a fost că atunci când discutăm despre cele mai bune practici, cea mai bună, cea mai bună practică pentru un stat membru nu este în mod automat potrivită și pentru un alt stat membru. Deci ce funcționează într-un stat membru ținând seama de parametrii și circunstanțele de la fața locului, uh, putem spune că, da, un alt stat membru a avut o abordare diferită. Însă, în mod evident, nu este modelul care s-ar potrivi și în acest caz. Deci, statele membre au uh, o putere discreționară pentru a decide parametrii uh, punerii în aplicare unei reforme structurale. Deci, noi nu insistăm deloc pentru a fi respectat un anumit tip de model. Totul depinde de uh, statul membru respectiv. Sper că am reușit să vă răspund întrebării dumneavoastră. Cred că o să dăm acum cuvântul domnului Pirinski pentru ultima întrebare. Vă mulțumesc că am mai mult decât o întrebare, doamnă președinte. Mie mi se pare că întreaga propunere de regulament este, ne oferă un material de reflexie foarte bogat și cred că s-ar bucura de, ar trebui să se bucură de un grad mai mare de atenție din partea acestei uh, comisii, mai mare decât o demonstrează prezența sau, mai bine spus, exodul membrilor acestei comisii la care asistăm acum. Și, desigur, există o gamă largă de întrebări și de probleme stârnite de această propunere. Explicațiile uh, exhaustive la care am uh, asistat din partea doamnei McCarthy prin intermediul prezentării și prin, prin intermediul răspunsului pe care, răspunsurilor pe care le-a oferit, uh, duc la o nouă serie de alte întrebări. La început, Trebuie să iau notă de faptul că, așa cum a spus și Comisia Europeană, folosirea acestor fonduri este luată dintr-un context și transpusă într-un alt context. Fondurile la care ne referim se regăsesc în tratate la rubrica coeziunii economice, sociale și uh, teritoriale. Temeiul juridic citat de această propunere este articolul 175, alineatul 3, Și acest text este foarte uh, ciudat, doamna președinte, pentru că spune, și vă atrag atenția, că acest uh, titlu, această rubrică și instrumentele prevăzute de acolo ar trebui să promoveze dezvoltarea generală armonioasă a Uniunii Europene, ar trebui să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială, să reducă discrepanțele între nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni și rămânerea în urmă a regiunilor cele mai uh, defavorizate. Și în acest context, al treilea aliniat, articolul 175, spune că dacă anumite acțiuni specifice sunt necesare în afara fondurilor prevăzute în acest, la acest titlu și fără a aduce prejudicii altă, măsurilor prevăzute în alte mm, domenii de politici, asemenea măsuri pot fi adoptate de Parlament și Consiliu. Deci este vorba de acțiuni suplimentare dincolo de cele uh, prevăzute în temeiul fondurilor din acest titlu, însă respect, uh, respectându-se aceleași obiective. Interpretarea Comisiei următoarea, nu doar că vom căuta acțiuni suplimentare dincolo de aceste fonduri, ci vor fi luate mijloace financiare din aceste fonduri și acestea vor fi trans, uh, transpuse într-un context cu totul diferit din semestrul european. Din punctul meu de vedere, este o modalitate de neînțeles, chiar dacă este foarte creativă, de a prezenta acest uh, așa numit program. În termeni specifici, inspirația, ideea pentru crearea acestui program Uh, se regăsesc în experiențele în cele trăite în Grecia și în Cipru. Mi se pare o sursă foarte curioasă de inspirație, pentru că programele care se află în, în uh, continuare în desfășurare, de exemplu, în Grecia, s-au datorat unor condiții, circunstanțe extraordinare, în urma unor dificultăți excepționale. Și reformele structurale mai mult sau mai puțin și datorită și reformele uh, structurale mai mult sau mai puțin dictate acestor state, au fost rezultatul activității troicii bine cunoscute și nu sunt foarte iubite mm, de cetățenii statelor respective, dar nu sunt foarte iubite nici în restul Europei, pentru că este evident că nu ajută la depășirea celor mai serioase provocări uh, sociale cu care se confruntă toți cetățenii europeni și orientează politicile economice într-o direcție complet greșită. Doar de una zi, doamnă președinte, am avut o dezbatere în Comisia Regii primind o comunicare a Comisiei Europene privind contribuția fondurilor structurare la creșterea economică și la crearea de noi locuri de muncă, uh, respectându-se articolul 16 uh, din uh, CPR, regulamentul cu dispozițiile comune. Și Comisia însăși spune că coeziunea a încetat după criza economică și că, de fapt, cresc uh, discrepanțele. Deci este evident că trebuie să revenim pe calea coeziunii. Și dacă discutăm despre asistența tehnică prevăzută în diferite fonduri la care ați, ați făcut trimitere, este uh, asistența tehnică, indiferent de fondul despre care discutăm, trebuie să promoveze uh, coeziune și nu alte obiective uh, de comisie. Nu aș dori să spun nimic despre recomandările specifice pentru fiecare stat din uh, semestrul european și necesitatea de a oferi asistență tehnică în acest context. Însă este inacceptabil să amestecăm cele două instrumente. Mi se pare foarte curios că vă atingeți de fonduri, inclusiv fondul pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv uh, fondul european social doar în urmă cu câteva zile am fost uh, vizitați de vicepreședintele Dombrovskis și de doamna comisar Tyson, care ne-au spus că uh, banii din aceste fonduri s-au subțiat foarte mult și după cum ați spus, statele membre nu sunt uh, dispuse să mărească plafoanele. Însă trebuie să înțelegeți că această atitudine este unul din motivele pentru care ne confruntăm cu această criză în Uniunea Europeană și mă întreb de ce nu înțelegeți că, într-un fel, propunerile dumneavoastră, dintr-un, an, dintr-un anumit punct de vedere, oferă apă la moară acestei atitudini de Brexit, oamenilor, astfel încât oamenii să își dorească să părăsească Uniunea Europeană, pentru că se întreb care este rostul acesteia pentru cetățenii de rând. Am și mai multe întrebări tehnice legate de Fondul European de Coeziune. Acești bani vin de la cei, cele 15 state de coeziune plus alte două state. Acum se pare că acestea vor fi la dispoziția tuturor celor 28 de state membre. Nu știu dacă ați observat faptul că de mai multe ori Parlamentul European a, a obiectat cu putere acestor acțiuni de a lua acești bani care să fie canalizați înspre Fondul European de Investiții uh, Strategice. Și Comisia, de fapt, propune luarea și mai multor bani de la, de la, aceste, de la aceste fonduri. Deci mă întreb dacă acordați atenția potrivită propunerilor făcută de Parlamentul European. Deci, doamna președinte, eu v-aș propune să revenim la acest, în uh, viitor la acest subiect. V-aș propune ca secretariatul să invite membrii comisiei noastre să redacteze întrebări în scris și să purtăm o nouă discuție cu reprezentanții comisiei după ce vom fi primit răspunsurile în scris din partea comisiei. Mulțumesc! Yes, well, that uh, sounds like a good... Doamna președinte, mi se pare o, o propunere foarte bună pe care o vom discuta poate la uh, viitoarea reuniune a coordonatorilor. pentru că mai este prevăzută o reuniune a coordonatorilor înaintea pauzei de vară. Ne dorim să avem o reuniune completă și nu am avut timpul necesar și energia necesară de a intra în detaliile necesare până la pauza de vară. După cum puteți vedea, doamnă, reacțiile sunt puternice și cred că avem nevoie de o comunicare orientată înspre viitor și mai ales responsabililor politici uh, din partea Comisiei. Domnul Pirinski nu v-a adresat nicio întrebare, însă, desigur, puteți să ne prezentați în rezumat pe propria dumneavoastră poziție. Aș dori să clarific câteva chestiuni împreună cu colegii mei prezenți pentru a evita orice înțelegere. să încep de la aspectele juridice. Obiectivul general al, al propunerii pentru SSRP din, din punctul de vedere al acestui program și al obiectivului programului cere sprijinul statelor membre, autorităților naționale ale statelor membre, ceea ce înseamnă mai mult decât guvernul central. Uh, se referă la reformele structurale în, din punct de vedere social și economic pentru a răspunde provocărilor existente și care sunt resimțite de statele membre. Și acest lucru trebuie să fie realizat incluzând, recurgând și la asistența pentru o folosire eficace a fondurilor europene. Fondurile europene despre care este vorba în acest uh, context este vorba de uh, fondurile structurale în primul rând, dar și fonduri care nu au un caracter uh, structural, dar sunt fonduri care funcționează în mod similar ca fondurile structurale, fondurile pentru migrație, fondurile pentru familii și fondurile pentru uh, persoanele cele mai defavorizate, din care nu luăm niciun fel de bani, ci, ca un obiectiv general al programului, oferim posibilitatea statelor membre de a le ajuta să acceseze mai bine aceste fonduri. M-am referit la obiectivul general pentru că, desigur, cuvântul coeziune este foarte important, pentru că astfel putem uh, contribui la îndeplinirea obiectivului general din tratatul de la Lisabona, din articolul 175. Deci acesta este uh, obiectivul general al Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale. Pentru a îndeplini acest obiectiv, de la articolul 175 trebuie să găsim un mecanism care să ne permite să acționăm în afara fondurilor structurale care sunt guvernate de articolul 177 din Tratatul de la Lis- Lisabona pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului uh, privind coeziunea uh, din articolul 175 alineatul 3 la care v-ați uh, referit dumneavoastră, stimată domn Pirinski. Articolul 175 se referă la rolul statelor membre în domeniul politicilor economice și acest articol cere statelor membre să să-și coordoneze politicile economice pentru a atinge obiectivul coeziune. Și dacă Uniunea Europeană consideră că există acțiuni care pot fi desfășurate dincolo de aceste fonduri pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia Europeană poate să facă o propunere respectându-se procedura legislativă ordinară pentru atingerea Uh, obiectivului prevăzut la articolul 175. Și tocmai acest lucru îl facem prin această propunere. Totul țină și există o legătură uh, cu politica de coeziune și prin SSRS dorim totuși, uh, dorim tocmai să întărim acest obiectiv de, de coeziune. Mai există și un alt temei juridic, articolul 197 și motivul pentru care am ales un temei juridic dublu așa cum a spus și doamna McCarthy, este că mergem uneori pentru a asista statele membre, mergem dincolo de obiectivul pur al politicii de coeziune, pentru că dorim să răspundem cererii statelor membre de a primi asistență și în domenii care nu sunt acoperite de regulile de uh, eligibilitate al uh, regulamentului privind fondurile uh, structurale. Tocmai de aceea am, am ales și articolul 197 care se referă la cooperarea administrativă, la punerea în aplicare a dreptului comunitar în general. Putem să oferim asistență statelor membre și în domeniile care nu sunt acoperite în mod strict de coeziune, de obiectivele care țin de coeziune, ca de exemplu migrația. Migrația nu face parte din politica de coeziune, dar dorim să oferim asistență statelor membre, mai ales în această perioadă, când, când din punct de vedere al capacităților administrative privind migrația, există o necesitate foarte mare. Nu am fi putut să facem acest lucru dacă ne-am fi limitat doar la temeiul juridic reprezentat de articolul 175 alineatul 3 și articolul 174 ca element programatic. Ar, ar trebui să mergem dincolo de, de aceste articole, tocmai de aceea am ales un temă juridic dublu și eu personal cred că astfel răspundem um, necesităților uh, noi sectoriale care se manifestă în statele membre. I would also... Aș dori și eu să clarific câteva puncte. În primul rând, Noul regulament cu dispoziții uh, comune creează un nou cadru pentru fondurile structurale și clarifică legătura cu guvernanța economică, pentru că, așa cum se spune în text, fără o guvernanță economică solidă, care stau la baza fondurilor structurale, nu putem să avem o utilizare eficace și eficientă a acestor fonduri și nu putem să garantăm atingerea obiectivelor acestor fonduri. Deci există această legătură. Această legătură, așa cum a spus și colegul meu, se regăsește și în tratate. Articolul 175, alineatul 1, unde se spune că statele membre ar trebui să își promoveze politicile economice într-un mod care să contribuie la politica de coeziune și că Comisia Europeană trebuie să asiste statele membre din acest punct de vedere. În al doilea rând, nu luăm niciun ban din anvelopele naționale. nu luăm bani nici din anvelopele naționale pentru asistența tehnică. Este vorba doar de asistența tehnică furnizată de comisie și este vorba de o, deci este vorba de o sumă minimă care provine de la asistența tehnică furnizată de Comisie pentru a ajuta statele membre să-și pregătească programele naționale, să le asiste în, în, în procesul de implementare, de valoare, de monitorizare și așa mai departe. Și sumele luate sunt atât de mici încât nu vor afecta deloc în mod negativ punerea în aplicare și respectarea obiectivelor fondurilor structurale. Fără politici economice, solidă, nu se poate garanta competitivitatea, nu se poate ajunge la o piață a muncii sănătoasă, care sunt precondiții pentru reducerea discrepanțelor dintre statele membre și pentru a avea o punere în aplicare de succes a fondurilor structurale. Și aș dori să mai precizez un lucru care dovedește utilitatea acestei propuneri. Statul membru ne oferă bani din propria asistență tehnică pentru ca noi să contractăm în numele său, pentru a face acest lucru mai eficace, pentru a evita interferențele politice din statele membre, deci pentru a eficientiza întregul proces. Deci statele membre ne oferă proprii bani din uh, anvelope. Deci Cred că este o dovadă cât de eh, eficientă este implicarea Comisiei din acest punct de vedere. Tocmai de aceea, Comisia Europeană, din, din proprii bani dedicați asistenței tehnice, dorește să ajute statele membre. Și așa cum ați eh, atras și ne-ați atras și noastră atenția, Grecia și Cipru au trecut prin uh, condiții economice extraordinare și noi ne dorim să evităm ca un alt stat membru pe viitor să ajungă într-o în asemenea condiții economice excepționale și să le ajutăm dinainte. Și cred că ar trebui să ținem cont de toate aceste remarci. Sper că va fi un material interesant de reflexie pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să salut uh, un grup de vizitatori din Magdeburg. Bine ați venit la Comisia pentru Ocupare. Ați ajuns însă foarte târziu. De obicei, această sală este plină cu membri ai acestei comisii. Acum ne apropiem, intrăm în ultimele minute ale reuniunii noastre. Sper că veți uh, put, vă veți putea bucura puțin de atmosfera de lucru a comisiei noastre oricum. Și acum aș dori să dau cuvântul pentru câteva cuvinte domnului Șogor pentru a vedea ce se va întâmpla pe viitor cu această discuție. Mulțumesc, doamnă președinte. O remarcă foarte succintă, este doar o primă reuniune, ne vom întâlni și cu raportorii din umbră, ocazie cu care vom putea discuta toate îngrijorările. Vă mulțumesc. Foarte bine. În încheierea acesta e reuniune, aș dori să spun că dumneavoastră, în calitate de raportor, veți discuta cu raportorii din umbra, după care vom putea continua această dezbatere. Poate ea va fi purtată și în rândul coordonatorilor, pentru că este evident că dorim să influențăm uh, această propunere, deci vom reveni asupra ei și vă mulțumesc pentru că ați încercat să răspundeți uh, acestor întrebări. Suntem o comisie foarte angajată și vă asigur că vom reveni la dumneavoastră cu acest subiect. Vă mulțumesc tuturor. Discutarea proiectului de aviz va avea loc în ultima săptămână din uh, august sau prima săptămână din septembrie. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 7 septembrie. Votul în Comisia pentru Ocupare. Oare este adevărat ce, stai, ce scrie aici? Nu. Votul va fi ulterior. Însă urmează să discutăm amendamentele în octombrie 2016. Deci, avem timp pentru dezbatere aprofundată, pentru mai multe întrebări dure și poate și pentru un conținut mai serios în general. Vă mulțumesc tuturor pentru contribu- contribuțiile dumneavoastră la reuniunea noastră de astăzi. Următoarea reuniune a Comisiei pentru Ocupare are loc pe data de 21 iunie. Și vom avea posibilitatea de a mai contribui cu ceva la această dezbatere înaintea pauzei de vară. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc și vizitatorilor din Magdeburg. De obicei, repet, în această sală sunt prezenți foarte mulți uh, eurodeputați uh, reprezentând multe grupuri politice și toate cele 28 de state membre. Um, trebuie să vă închipuiți acest lucru, să vă imaginați acest lucru. Eu vă pot spune că Comisia de Ocupare care se ocupă de rata șomajului, de uh, locuri de muncă, de drepturile sindicatelor de agenda socială este cea mai dură comisie a Parlamentului European. Și sper că veți găsi parteneri de dialog, oameni cărora să puteți adresa uh, întrebări. Și acum uh, suspendăm reuniunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență.